Ladies and gentlemen, good morning, meine Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Vă rog să vă puneți centurile. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir haben heute Morgen... Dragi colegi, în această dimineață avem onoarea să votăm foarte mult. S-ar putea să dureze foarte mult, s-ar putea să dureze mai puțin. Eu voi face tot ce pot pentru ca să meargă lucrurile cât se poate de repede. Dar și dumneavoastră puteți contribui la accelerarea procesului. Vom începe acum, în primul rând, cu punctul 13, cu privire la securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Colegul Vidal Quadras are acest raport și voi începe așadar cu votul acum. Primul vot este un vot de testare, pentru ca să vedem dacă că funcționează consola electronică fiecăruia. Deci, bănuiesc că puteți să ne spuneți dacă sunteți fericiți că este soare sau nu. Ca să testăm consola. S-a, închis, s-a deschis votul, s-a închis și iată rezultatul. Ce se întâmplă? Aha, aici văd rezultatele. A, cineva e împotriva soarelui. Cine este împotriva soarelui? s putea să trebuiască să avem o dezbatere pe această temă. Haideți să începem acum. Primul vot, așadar, lăsând la o parte glumele, compromisul numărul 13. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 14. cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 15. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Și astfel cade restul până la compromisul 2 cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Ca de toată pagina următoare, să știți că nu o să citesc, trecem direct la compromisul 8, pagina 5. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cade iarăși o mare parte de amendamente. Ce frumos e asta la compromise, că, că se poate să sar peste multe. 3. cine pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 3A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Din nou trecem mai departe, peste câteva pagini ajungem la 141, la pagina 10, care este adițional la compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Continuăm acum cu 4. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Din nou dăm câteva pagini și ajungem la compromisul 5, pagina 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mai departe, dați pagina, compromisul 6, pagina 18. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Continuăm. Mai multe pagini vă rog să dați extraordinar ce mă bucur, spune președintele. Compromisul 7, pagina 24, cine pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm. mai multe pagini. Compromisul 9. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 10. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pagina 37, 11. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm acum cu 484 și 85 la pagina 41. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm. Deci verificăm 484 și 485 s-a deschis votul. One, one, uh, uh, non-attached to... Ein, one non-attached too much? And one social. Se pare că e un PPE prea mult și un socialist în plus. Ce se întâmplă? Prea multă lume în sală. De fapt, prea mulți membri, prea mulți deputați. E ok acum? S-au retras? Nu. Niciodată nu sunt prea mulți deputați, am înțeles. Deci, uh, un socialist în plus în continuare? În continuare, o persoană în plus, vă rog. Doi deputați în plus, mi se spune. Ce se întâmplă? Secretariatul. E ok acum. E, e bine, e ok. Atunci se deschide votul, deci. 484, 485, verificăm la 400... Aceste două. S-a deschis. S-a închis votul, 28 pentru, 24 împotrivă, s-a adoptat. 486 acum. Foarte bună idee, dar nu se știe ce. Din păcate, pentru că nu a fost microfon în sală, nimeni nu trebuie să spună. Spuneți dumneavoastră atunci cel mai bine și așa facem cum ziceți. 486. Cine-i pentru? Nu, pardon. Cade, spune președintele. 487 votăm acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abține, se adoptă. 489. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Bun, verificăm. Verificăm 489, s-a deschis votul. S-a închis. S-a închis. Un PP prea mult, o persoană de la PP prea mult. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 pentru. 490 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm 490. S-a deschis votul la 490. S-a închis votul. Mulțumesc. Se adoptă. 491 acum. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 31. cine pentru 31? Nu, spune președintele. Mă scuzați, am sărit peste un amendament. Mă scuzați, vă rog frumos. Deci 493 mai întâi, sus pe pagină. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Și acum 31. cine e pentru 31? Heute ist, ich bedanke mich, 30 kommt vor 31. Vă mulțumesc foarte mult, aveți dreptate. 30 înainte de 31, logic. 30 mai întâi. cine e pentru 30? cine e împotrivă? Mă gândeam eu. Toată lumea împotrivă. Se respinge. 31. cine e pentru? Cine e <laughs> pentru? Cine e împotriva acum? Abțineri. Se adoptă. Haideți că a fost clar. 494. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 459. Nu, 495, mă scuzați. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie verificat. Verificăm 43. Se deschide votul. Se închide votul. O persoană de la PPM+. Plus. Ok. S-a închis. Respins. 28 împotrivă. 43, spune președintele. 33, se corectează. 33, așa este. cine pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Respins. Bine, verificăm. Verificăm 33. S-a deschis, s-a închis. Rezultatul 47, clar împotrivă. Vederea mea e bună. Chiar și dimineața. Compromisul 17. cine pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri se adoptă. 44. cine pentru? Potrivă abțineri, se respinge. 1 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 45? Da, 45. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4647 cad 1. 1 din partea raportorului. Cine-i pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, cine-i pentru? A, nu, 49 cade, pardon. 2. Amendamentul 2, cine-i pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. 1. Econ, pentru, potrivă, Abțineri. Se adoptă. Domnule președinte, de câte ori mai apare amendamentul 1 în această listă? Păi e unul de la Econ, unul de la cealaltă comisie. Domnule Butikofer, dacă aveți o nelămurire. Wir arbeiten hier am Buchrecht. Also, könnte man da nicht eine Fußnote machen, damit man die... N-am putea eventual face o notă de subsol ca să distingem între 1, 1 și 1? Ba da, eu spun atunci de acum încolo 1 Econ, 1 și așa mai departe. Pentru dumneavoastră, la cererea domnului Beautycofer, să nu vă speriați, o să spun întotdeauna la 1 ce fel de amendament este. 54, cine pentru? Împotrivă? Pot să mai re- repet o dată. Deci, cine e pentru la 54? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. 1 NV. Verificăm 54 întâi. Bun. S-a deschis votul. S-a închis. Două persoane de la PPM Plus. Se mulțesc. Foarte drăguț. Entschuldigung, darf ich ja gar nicht sagen. Nu-i voie să spun așa ceva, probabil pentru că sunt subiectiv. Da, domnule Turner, îmi pare foarte rău pentru această, acest comentariu. Îmi cer foarte multe scuze. Unu în plus la PPE. Un PPE în plus. Mulțumesc. Se închide votul. Se adoptă. 1. 1 Envy, mă scuzați. Cade. Cade, cade, cade. 2. Envy 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 58 cade, 59 cade, 60 caduc, nu, 60. Votăm 60. Cine-i pentru? Mai repetăm 59, deci votăm 59 al domnului Tsukalas. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 60. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 61. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, se respinge. 62. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 3 NV. Verificăm? Bun, verificăm. O să dureze mai mult dacă tot verificăm. Deci verificăm 62. S-a deschis votul, s-a închis. Un PP în plus. Credeți că am putea eradica această problemă pe termen lung? 62. Bun, se închide votul, rezultatul. Oh, mă scuzați. 24 for, 27 against. Okay, against that means false. Abgelehnt. Se respinge. 3. Envy 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 cade. 3 cade. 66. 66. Așadar, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum, 67, 68, 69 și 70 identice. Cine-i pentru ele? Mulțumesc împotrivă. Abțineri adoptate. 3. Cine i în favoarea lui 3 IMCO? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 AFET. Pentru. Împotrivă. Se adoptă 4 IMCO. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Contra. Abțineri se respinge. 74, 75 și... Nu, 74, 75. Cine este pentru ele? 74 și 75 votăm. cine e pentru? Contra. Abțineri se adoptă. Verificăm? Bine. Verificăm 74 și 75. S-a deschis votul. S-a închis. Și rezultatul este se adoptă. 5 imco. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Imco. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80. Cine-i pentru? Contra, abțineri, se adoptă. 81 și 82. Pentru, Cad, pardon. Da, cad, așa este. 83. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 8. Imco. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 84, 85, 86, 87 identice. cine pentru? Potrivă. Abțineri. Adoptate. 6 NV. În favoare. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 88-89. Identice. Nu au fost retrase acestea. Pardon. 90. Pentru. Potrivă. Abțineri adoptat. 7 envi. Votul pentru, nu, cade, cade. Cade, bun. Cade și 5, 9, toate acestea, nu? Și ajungem la 106, ultima pagină. 106 se votează acum, cine-i pentru? 106, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 100. Pentru. Cade. Cade prin cauza lui 106 care a fost adoptat. Trecem la 101. Ba nu, și el cade, cade. 107. 107, da. Votăm 107. Cine este pentru 107? Împotrivă? Abțineri? Respins. 108. Completare cinei pentru? împotrivă, abținere adoptat, 3 econ pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul final acum. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Un PP în plus. Încă o persoană în plus. Bun, s-a rezolvat, s-a închis și votul. se adoptă și acum rezoluția legislativă, vot final, tot vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Trebuie deschis votul. Da, s-a deschis votul acum. S-a închis. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult și astfel se adoptă tot raportul. Gratuliere dem Kollegen Vidal Quadras. Îl felicit pe colegul nostru Vidal Quadras și vreau să mulțumesc personal pentru toate amendamentele de compromis pentru că acestea ne-au facilitat viața. Următorul raport, Pilar del Castillo. Wir kommen zum Bericht Pilar del Castillo. La raportul Pilar de Castillo agenda digitală. Primul vot, compromisul 1. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Cine-i pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 15. Se votează. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 106. Votăm 106. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 108, 109, 110 identice pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 7. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 127 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, res, adoptat. 139, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140, 41, 42, 43, până la 46, nu, până la 45, deci toate identice se votează cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, La 10, vă rog. Da, îmi cer scuze, da, n-am văzut. Domnule Enciu, doriți să spuneți ceva? Aș dori în cadrul compromisului 10 ca paragraf, ca amendamentul 166 să, să se voteze separat, dacă este posibil. Compromisul 10. Cum? Ah, that comes to number 13 later. Okay. Da, ajungem. O să mai ajungem mai târziu la acest punct. Să-mi amintiți, vă rog, uh, spune secretariatul. Compromisul 10. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11. Cine e pentru? Împotrivă. Pagina 9. Abțineri se adoptă. Cult 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă scurt 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 cade. Da, Pilar. Intervenție fără microfon. Dada la lista de voto que tenemos, mm, hay que tener cuidado con la rapidez, porque muchas veces cuando pasamos a la Trebuie să avem uh, grijă să nu ne grăbim cu lista de vot, uh, pentru că uneori nu avem timp să ne dăm seama despre ce amendament vorbim. Vreau să vă rog să lăsați câteva secunde, domnule președinte, să votăm ceva mai calm ca să reușim să ne dăm și seama despre ce votăm. Care a fost problema? La ce amendament? We have done the we have done 19... Am făcut 19 uh, și 13 cultura, da? Uh, doar că eu doar o rugăminte să mergeți un pic mai lent, domnule președinte, pentru că dacă trebuie să sărim de la o pagină la alta, trebuie să și identificăm amendamentul pe care îl votăm și dacă treceți prin câteva pagini foarte rapid, nu reușim să vedem. Vă mulțumesc, așa voi face. Credeam că vreți să terminați mai repede, dar e adevărat, trebuie să facem lucrurile bine voi face efortul. Da, domnul Chichester, vă rog, la regulament. Da, domnule președinte, um, ne-ați spus că e amendamentul uh, de la Comisia Cult 13 și asta putea să uh, ducă la o confuzie pentru că pe listă era marcat cu 3. Există cult 3 și cre... asta putea să ducă la o problemă. Da, cult 19 și cult 3, aceasta am votat. Și după aia 168 al doamnei Riz care cade din păcate pentru el, a căzut. Acum votăm amendamentul de compromis 12. Nu, eu tot vreau să votez un 13. Deci, 12. cine e pentru? Mulțumesc. Împotriva. După aceea, dacă permiteți. Se adoptă acesta ultimul, 12. Și acum votăm 173. Cine este pentru? Cine dorește să voteze împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum, domnul Enciu, vă rog. Aș dori în cadrul compromisului 13 ca amendamentul 166 să voteze separat yeah. Uh, din motivele pe care le-am expus la ședința de astăzi. Cam? Da muss ich die Frage an die atunci trebuie să adresez întrebarea raportorului, raportoarei sau sunteți de acord, doamna raportor? Da, sunteți de acord. Bine, atunci nicio problemă. Acum votăm în fine compromisul 13. Cine este pentru el? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum votăm separat. 166, domnul Enciu. Cine este pentru 166, domnul Enciu? Se votează separat. S-ar putea să aveți probleme acum pentru că probabil că nu este trecut așa în listă. Deci vorbesc așa puțin, fac conversație ca să știți ce votați, pentru ca să puteți reciti compromisul dacă doriți. Dar acum votăm. 166, domnule Enciu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Majoritate absolută. Bun. Mai departe, 179 în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cultură 23, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 26, ultimul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, pagina 12. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 15. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis, nu, separat, 202 acum. 200 e acoperit de compromis, de aceea nu 200, că a fost întrebare în sală. 202, deci cine-i pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 201, cine Nu, 201 cade. Așa este, pentru că s-a adoptat 202. Acum trecem la compromisul 17, pentru. Împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis, nu, 220 al doamnei Eck pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20, pagina 15. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. 21. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 22. A. Nu, aceea vine mai târziu. Acum întâi 253. 253 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254 cine pentru, împotrivă, Abține se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 10 acum. Cine-i pentru? Potrivă. A, verificăm. Deci verificăm IMCO 10. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și rezultatul este adoptat. Cultura 4. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cult 5. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cult 12, cult 15 în bloc. cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Cult 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 275 al domnului Weber pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 277 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cult 14 pentru, împotrivă, abține, să adoptă. 278 și 283 împreună. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Bine, verificăm 278 și 283. Verificăm. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis și rezultatul este respins. 280. Nu, pardon, 279, așa este, al domnului Grote, pentru, împotrivă, abțineri. Bine, încă o dată. 279, deci încă o dată, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Totuși se respinge. 280. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 281. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 282. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 107. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 284 pentru, potriva, abținere, adoptat. 285 pentru, potriva, abținere, se adoptă. 287 pentru, potriva, abținere, se adoptă. 288 pentru, potriva, abțineri, respins. Compromisul 23 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 297 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 299 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Cult 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 300. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 301 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 24. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 25. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot separat 11. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. 27. Compromisul. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 20. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Potrivă. Abține. Se adoptă. 20. Nu cade. Mulțumesc. 21 cade. 28. Compromisul 28. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36, 37, 38 și 39 și 40. Identice. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. S-au adoptat. Compromisul 29 pentru. Împotrivă. Abține. Adoptat. 44 cade. 45. cine pentru? Împotrivă. Verificăm. 45. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis și rezultatul este respins. 46. Pentru, împotrivă, abțineri, cade. Nu, nu cade, nu cade, pardon, pardon, spune președintele. Vă rog frumos, vreau să mai întreb 46, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă, da. 49, cine-i pentru? împotrivă, Abțineri. Se respinge. 50. Pentru. Potriva. Abțineri. Respins. 1, 2, 3. Nu, trebuie să votăm încă întâi textul așa cum a fost el uh, adoptat până acum, da, într-adevăr. Deci votăm textul amendat nu, votăm doar amendamentele, spune președintele. Nu electronic. Votăm cu mâna sus. Cine este pentru textul astfel modificat, vă rog? Nu știu de ce, dar cu mâna. Cine împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, vă rog. Uh, Domnule președinte, cred că am uh, ratat votul pe amendamentul 5. Da, vom face acest lucru acum, spune președintele. Vă mulțumesc. Ajungem acum. Trecem acum la amendamentele suplimentare. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Împreună. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 4 cade. 5. Cine-i pentru 5? Împotrivă. Bun, se adoptă. Deci referirea 5 se respinge. Verificăm referirea 5. Bine. Se deschide votul, se închide și rezultatul este respins. Și acum trecem la votul final. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. The vote is S-a închis și rezultatul este superb. Mulțumesc foarte mult! Felicitări raportoarei și mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră la acest raport. Herzlichen Dank auch für die Arbeitserleichterung, was die Kompromisse angeht. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați ajutat cu amendamentele de compromis. Trecem acum la raportul domnului Glante Norbert Lante dorește să spună ceva la început. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc colaboratorilor mei de la ITRE și din Comisia Bugete și raportorilor din umbră. Ieri dimineață am votat ultimul uh, amendament în uh, Comisia Buget și după masă am mai formulat anumite amendamente. Aș vrea să mă scuz la colegi că s-a întâmplat acest lucru în ultima secundă, dar am vrut să încercăm să scoatem cât mai multe din bugete, practic, și acum vom cere Comisiei să ne stabilească o finanțare definitivă, pentru că acest proiect, după cum știm, are prea puține finanțe, prea puține resurse și sperăm să avem succes. Mulțumesc! Da, mulțumesc, Norbert! Glante pentru negocierile din umbră. Acum trecem la vot. Envy 1. Cine este pentru? Împotrivă. Putem să repetăm, vă rog? Mai sunt multe amendamente. Vă rog, haideți să votăm NV1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm, cred, nu? Da, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. S-a închis, e ok? 25. cine e pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri. 26. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 27. Corect? 27. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 7 și 8 în bloc. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Ab se adoptă, pardon. Compromisul 2 și 7 acum. În bloc. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Envy 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 11 și buget 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Potrivă. Abțineri. Adoptat. Pentru compromisul 4. Cine este? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. cine e pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot pe părți acum la 42. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Trebuie verificat. Deci verificăm partea 1 de la 42. S-a deschis votul, vot electronic. S-a închis votul. Un socialist în plus. În continuare un socialist în plus. Vă mulțumesc. S-a închis. Rezultatul este, deci, adoptat. Partea a doua de la 42. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Buget 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 45 Cade? Nu, nu cade. 45. Pentru. Împotrivă. Am ține să adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Am ține să adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 17 acum. Pentru. 17 mai întâi, nu 18. Deci 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Buget 2 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. Buget 1, primul paragraf, pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul nu. Doi, pardon, acum doi. Doi de la raportor. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Potrivă. Abțineri adoptat. Iar acum 24. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. 5 S-a adoptat deja, așa este. Și deci votul final. Acum vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea ok, da. S-a închis votul. Rezultatul felicitări, domnule Glante. Legislative votes today. Și nu avem vot legislativ astăzi. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct raportul doamna, doamnei Sartori și aici avem o listă foarte mare de voturi. Putem începe cu compromisul 1. cine pentru? Oh, excuse me. Please. Cine este împotrivă? Thank you, Mr. Chairman. I would just uh, like to ask... Doamna Sartori, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să cer uh, cu acordul doamnei raportor să-mi retrag a doua parte din amendamentul meu 99, spune doamna Ris dacă vreți, pot să-l citesc, dar sunt uh, în acord cu raportorul în legătură cu această chestiune. Președintele, puteți să ne reamintiți când ajungem la acel punct ca să nu-l mai pun la vot? Deci este retras. Deci 99 este retras, vă rog să-mi aduceți aminte. Partea a doua doar. 99. 99, da. Also, Kompromiss 1. Așadar, compromisul 1, cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. 76, cine este pentru, abțineri, se aprobă. 69, cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. Numărul 9, cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 71, pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 70, cade, da, cade. 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 74. Cade. 72. Cade. 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 76. Cine este pentru? Împotrivă? Îmi cer scuze, 76 cade, nu-i așa? Președintele. Deci, întrebare, 76 cade? Nu, nu cade. În regulă, vo- îl votăm. Uneori și președintele mai greșește. Nu întotdeauna, dar se mai întâmplă. 76, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Împotrivă, abțineri, aprobat. 78 cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 12 cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 79 cade, 80 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 85, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 15, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 16, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 87, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 86 cade. 88. Cine este pentru? Împotriva abțineri se aprobă. Încă o dată, 88. Cine este pentru? Împotrivă. Deci cine este pentru 88 încă o dată? Împotrivă. Mulțumesc, se adoptă. 89 cade, 90. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 92 pentru împotrivă abținere aprobat. 91 cade, 93 cade, 94 cine este pentru, cine este pentru, cine este împotrivă, abținere aprobat. 17 nu, 95 cine este pentru împotrivă, abținere aprobat. 97 cade, 96 cade, trecem la 98 pentru împotrivă, abțineri, aprobat. 99, partea a doua. Nu, votăm fără partea a doua, spune uh, secretariatul. Da, deci 99, vot mai puțin partea a doua. Deci uh, partea a doua renunțăm la ea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Adoptat. Acum 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 101. Cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 19. Pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 20. Pentru, împotrivă, Abținere aprobat. 21. Împotri, pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 102. Pentru, împotrivă, abținere aprobat. 23 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 24 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 103 pentru, împotrivă, abțineri respins. 103. Retras? Întreabă președintele. Nu, nu e retras. Nu. Retras sau respins, oricum tot aia s-a rezolvat. Mă scuzați. 25. Președintele, 25 cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 104 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 26 pentru, împotrivă, abținere aprobat. 106, 105 pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 106 cade, 27 cade, 107 cine este pentru? 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru. 109 cine este pentru? împotrivă, abțineri, aprobat. Cred că nu toată lumea votează, ceea ce face lucrurile mai dificile. 108, cine este pentru împotriva aprobat? 208 cade, 29, cine este pentru împotrivă? Abțineri, aprobat. 30 pentru, Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 112 ca adăugire la 34 pentru împotrivă, abțineri aprobat. 35 cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 36 cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 111 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 37 pentru, Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 40 ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. 41 pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 42 pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Numărul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 43. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 45. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 46. Cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. Numărul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 46, cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. Numărul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. 4, vreți să verificăm. Re verificăm amendamentul 4. Eu cred că este respins, dar verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Și rezultatul este adoptat. Mă scuzați. Deci 4 este adoptat. 48 cade. 49 ca o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Nu, vă rog să votați clar. Haideți să votăm încă o dată. 49. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Uh, aprobat. 51. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. 52 cade. 50 cade. 53. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, aprobat. 54. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. 55 cade, 56 cine este pentru, nu, uh, acum împotrivă, deci nu e nimeni împotrivă, abțineți aprobă. 57 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 58 cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. 5 pentru, împotrivă, Nu știu, o să facem încă, eh, votăm încă o dată. Cine e pentru 5? A, acum e clar. 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Aprobat. 60 ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 62 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 63 cine este pentru, împotrivă, abținere aprobat. 64 cade, vot final, vot electronic, votul este deschis. Votul e, avem un socialist în plus. Un socialist în plus. În regulă, votul este închis. Rezultatul este 51 la 0, 51 pentru, felicitări uh, raportoarei pentru aviz. Am terminat cu acest subiect. Acum ajungem la raportul Ceații Marcachis. Da, problemă de procedură? Da, domnule președinte, aș vrea să vă informez Comisia Envi consideră că va amâna votul în virtutea articolului 53 a regulamentului, pentru că Comisia dorește să facă o nouă propunere, spune doamna Rivasi. Deci propunerea verzilor ar fi să votăm împotriva acestui proiect, împotriva acestei propuneri. În regulă? Asta se poate face, spune președintele. Am înțeles. Da, vom vota totuși. În regulă? Haideți să votăm. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot pe părți la punctul 7, prima parte, pentru. Ah, Textul de la 7 se exclude. Textul se exclude. Exact așa am spus și eu. Urmează vot pe părți. 7, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 cu adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 27, unde avem vot pe părți cu adăugire. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28. Ca adăugire, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 8. Două părți. Prima, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 A doua parte, ca adăugire. A doua parte, cine este pentru? 38, împotrivă. Se adoptă. Abțineri, mă scuzați, se adoptă. 39 pentru, împotriva Abțineri. Se adoptă. 40. Partea a doua. Ca adăugire. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, abțineri, împotriva abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. 51, check. 51, s-a deschis votul pentru verificare, s-a închis votul. Se respinge. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amen, uh, compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul, uh, 1, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Vot fără formularea de acolo. Cine este pentru formularea modificată? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final electronic. Vot is closed. Am închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem mai departe. Tot domnul Ceați Marcachis. Vote number six, uh, the Chachimakakis report. La următorul raport începem cu amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 putem să le votăm pe toate în același timp. Votăm de la 8 până la 1 împreună. Pentru? Se opune cineva? Nu. Abțineri? Nu. Atunci ajungem la votul final. Minunat, o idee foarte bună. Deschidem votul electronic, am închis votul și rezultatul juriului este că se adoptă și acest aviz cu o majoritate copleșitoare. Ajungem astfel la votul la raportul de Angelis. Sunt și aici mai multe amendamente și începem cu 14. Claude Turnis are cuvântul. Domnule președinte, sunt șase persoane care se opun. Ce păcat, spune președintele. Mulțumesc foarte mult. 6 voturi împotrivă. Vom trece în procesul verbal la acest lucru. Domnul Katsimakakis poate pleca. Amendamentul 14. Claude funcționează mașina de vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 E prea târziu acum, deja s-a încheiat uh, votul și amendamentul este respins. Ce s-a întâmplat? Spune președintele. Nu vă funcționează cartela de vot. Claude, aveți aceeași problemă? Cum votați? Spune președintele, pentru și dumneavoastră, împotrivă. Wonderful. <laughs> That's something for... A... Uh, Minunat. Asta trebuie să trecem în analele Parlamentului European. Deci tot se respinge amendamentul după tot uh, povestea. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Patru pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 ca adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, Cine este pentru 52? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm, spune președintele, pentru 54. Deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Claude, cum ați votat? Cum ați votat? Pentru sau împotrivă? A, se pare că acum funcționează din nou. Ce dispozitiv interesant. Funcționează doar când vrea. Deci se adoptă. Nu cred că e cazul să mai intrăm în detalii. Trecem la 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ne întoarcem acum la 55, peste care am sărit. Cine este pentru 55? Împotrivă, abțineri, se adoptă și acesta. 7. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 57. Ca adăugire. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă.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 once again. Din nou, domnul Chachimakakis. E peste tot, domnul. E aici, e acolo, nu e aici, nu e nicăieri, nu știe, nu știe nimeni. Mașinile de vot nu merg. Deci începem cu compromisul numărul 1. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, adoptat. Și acum uh, mergem la vot pe părți uh, numărul 3. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Numărul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 6, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 5? Nu. Scuzați-mă. Compromisul 3. Compromisul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 5. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Numărul 16. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 17. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, vă rog, vot Votăm 17, votul este deschis. 17, votul este deschis, votul este închis. Adoptat. Numărul 19, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18, prima parte, 18 în întregime. Deci votăm numărul 18. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Adoptat. 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Adoptat. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Adoptat numărul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Și vot final. Votul este deschis. Votul este închis. și din nou unanimitate. Aprobat. În unanimitate. Acum, următorul raport este raportul domnului Paul Rubic. Doamna Țicău are cuvântul pentru a lua, ne explica pe, pe raportul Rubic. Doamna Țicău. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi avea un amendament oral, așa cum am spus ieri, la amendamentul meu numărul 6 și voi citi acest amendament când uh, vom ajunge acolo și voi cere colegilor să nu susțină paragraful inițial numărul 2 pentru că licențierea pe baza versiunii lingvistice este periculos. Uh, nu putem face asta fără o uh, evaluare de impact și în loc să avem o licență pentru o activitate, ar trebui să avem 23 de licențe bazate pe limbi, pentru că avem 23 de limbi oficiale în cadrul Uniunii Europene. Deci sper că colegii nu vor susține paragraful numărul 2, dar voi citi amendamentul meu numărul 6, amendamentul oral, când vom ajunge acolo. În regulă, domnul Paul Rubic, nu e o dezbatere, dar aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat acest lucru cu raportorul din umbră, doamna Țicău. Amendamentul ar fi acceptabil ca un nou paragraf, dar suntem împotriva ideii de a amenda paragraful 2. Paragraful 2 spune că toți cetățenii europeni din cele 27 de țări membre au dreptul să uh, beneficieze de conținut în propriile lim uh, limbi. Președintele, mulțumesc. Votăm amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Aprobat. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Aprobat. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 4. Cine este pentru? împotrivă, abținere aprobat 5, cine este pentru, împotrivă, abținere respins. Amendamentul 6, aici avem amendamentul al doamnei Țicău. Textul amendamentului oral, amendamentul 6 cu amendamentul oral va fi următorul și va înlocui paragraful numărul 2. Consideră ca pe un pas către piața internă pentru uh, IPR facilități ca subtitrarea pentru televiziune care permit distribuția activităților în mai multe limbi, precum și accesul consumatorilor la acea uh, muncă în uh, propria lor limbă. Și sper că și colegii vor susține acest amendament. Președintele, mulțumesc. Există obiecții la acest amendament oral? Domnul Butikofer. Domnule președinte, Colega a spus că acest amendament oral ar trebui să înlocuiască paragraful 2, dar noi am votat pentru paragraful 2, președintele. Nu, am votat în favoarea amendamentului 2, nu a paragrafului 2 și eu am fost confuzat puțin, am vrut să întreb, dar după aceea mi-am dat seama. Deci toată lumea e de acord, este admisibil, deci votăm amendamentul doamnei Țicău cu amendament oral. Vă rog. Deci amendamentul oral Țicău, cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, respins. Numărul 7. Verificăm? Haideți să verificăm amendamentul oral. Votul este deschis și rezultatul este respins. Acum mergem la numărul 7, amendamentul 7. Cine este pentru? six? we don't <clears throat> need to vote on original Those? Okay. Ah, dann habe ich, Entschuldigung, äh, liebe Kollegen, ich muss jetzt nachfragen. Ich Scuzați-mă, dragi colegi, aveam amendamentul oral pe care îl înțelesesem că trebuie să înlocuiască um, punctul 6. Nu, doriți să votați și 6, nu așa este. Bun, votăm 6 al doamnei Ticău atunci. Da? Doamna Țicău dorește să voteze șase acum. Deci votăm șase al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Müssen müssen wir über den Originalantrag abstimmen. Acum trebuie să votăm originalul, amendamentul în original. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, acum se adoptă, da. 7. Cine este pentru 7? Bun, verificăm. Verificăm 2. 2 în original. S-a deschis votul. S-a închis. Și rezultatul este adoptat. Trecem acum la 7. Vot. Deci, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1. Verificare pe partea a doua la 10. Bine. Vot electronic. Se deschide votul acum pe partea a doua. S-a închis. Și se respinge. Și acum compromisul 1, după cum ziceam, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. În două părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. cine e pentru? Împotrivă. Abține. Respins. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral la aliniatul 7A. Da? Corect? Textul este pe document cine pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Nu, 25 s-a rezolvat. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. A, respins. 26. Pentru, potrivă, abțineri, respins. 28. Pentru, verificăm, verificăm 26 atunci. S-a deschis votul. S-a închis. Și rezultatul este se adoptă. Mulțumesc! 28 acum. Pentru. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 31 nu? Verificăm. Bine, bine, verificăm, sigur, că sunt complicate. Deci, 30, verificare. S-a deschis votul. S-a închis. S-a închis votul. Respins. 31. Împotrivă. Abțineri. Respins, nu? Bine, verificăm, sigur că da. Cum să nu? Se deschide votul la 31. Se închide. Se închide votul. Respins. Vot final, electronic. Ce spuneți? Nu s-a, nu s-a afișat rezultatul? Nu s-a afișat rezultatul, se pare, pe ecran. 22 și 24 era rezultatul. Vot final acum. S-a deschis votul. S-a închis. Adoptat. Felicitări și mulțumesc! Colegul Vidal Quadras a ums Wort gebeten. Domnul Vidal Quadras a cerut să ia cuvântul. Este una cuestión de orden. Mulțumesc, domnul președinte. Înainte de a trece la votul final, aș vrea să spun ceva. Aș vrea să verific cu secretariatul dacă numărul total de voturi de la votul uh, final legat de mm, aprovizionarea cu gaz a fost uh, corect, dacă nu cumva a fost un vot în plus. Pe gaz. La gaz, da. Have a look on this. Puteți verifica? La, el, el voto nominal, care este la manera de... Uh, verificare pentru se poate face la votul prin apel nominal. Atunci se poate verifica dacă se votează peste numărul admis. Domnul Vidal Quadras. Uh, am spus acest lucru, domnule președinte, pentru că trei membri neafiliați au votat, deși um, deci au votat doi membri plini și un membru neafiliat. Și aceștia din uh, urmă ar fi trebuit să uh, informeze secretariatul care din aceste voturi ar fi dorit să le retragă. Bun, plec de la premiza domnule Vidal Quadras. Domnule Vidal Quadras. La fiecare vot eu întreb dacă numărul membrilor din diferitele grupuri e ok. Eu cred că era corect. Dacă un coleg a votat în plus, atunci vom verifica acest lucru acum și dacă este cazul, atunci non-neafiliații trebuie să ne spună pe cine retrag. Puteți să comunicați acest lucru deja? Cred că sunt doar me- doi membri neafiliați aici, suntem membri titulari. Eu nu știu despre ce vorbiți, eu nu văd niciun supleant în sală și nu văd niciun alt neafiliat în sală, deci nu știu despre ce e vorba. Äh, nu putem clarifica problema acum, spune președintele, pentru că secretariatul nu a intervenit atunci când s-a votat. Nu mi s-a spus că e cineva în plus. Dacă ar fi să fi fost cineva în plus, trebuie să retragem un vot, bineînțeles. Voorzitter, eh, ik ben ook eh, niet ingeschreven per abuis. Domnule președinte, am votat la raportul respectiv legat de gaz. Cred că eu am fost cel de-al treilea, nu mi-am dat seama că eram trei, deci eu îmi retrag votul. Vă mulțumesc pentru remarca pe care ați făcut-o, pentru că aceasta ne va facilita această procedură. Bontes. Domnul Vidal Quadras, îi mulțumesc domnului Bontes pentru această informație și pentru procesul verbal aș vrea să se treacă acolo că votul pentru acest raport a fost unanim. Gut, also das Ergebnis wird überprüft. Die Stimme von dem Într-adevăr, rezultatul va fi verificat, vom retrage un vot și deci acela va fi rezultatul oficial. E bine? Votul următor acum. Also, wir stimmen ab. Die Frau... Votăm așa, da. Doamna Hol mai dorește să facă un amendament. Domnule președinte, vreau să vă atrag atenția că aș fi recunoscătoare dacă îmi permiteți un amendament oral la amendamentul 24. Da, îmi spuneți atunci vă dau cuvântul. Mai este cineva care dorește să intervină? Vă rog. Domnule președinte, data viitoare când uh, se votează, aș vrea să verificăm ce s-a întâmplat la început, grup cu grup, pentru că jumătate din timp ați spus, este un uh, PPIst în plus, este un socialist în plus și așa mai departe. Data viitoare este bine să verificăm uh, grup cu grup ca să fim convinși că pe fiecare grup a votat exact atât cât trebuie. Încă o dată spun, la fiecare vot care la sfârșit se face cu apel nominal, secretariatul verifică, deci aici e vorba chiar de șeful secretariatului chiar, se uită la lista de votare și îmi spune dacă de la un grup e cineva în plus. Și atunci eu trebuie să corectez atunci acea problemă. Nu pot corecta înainte pentru că intră și ies oameni din sală tot timpul. Nu putem să-i obligăm să rămână în aceeași formație de la 9.30 la ora 12.30 pentru că lucrurile se schimbă în decursul dimineții, deci nu pot decât să verific punctual la fiecare vot. Plecăm de la premiza că a fost corect, vă mulțumesc pentru că s-a remarcat o greșeală și că s-a corectat, numai așa putem proceda, îmi pare rău. Hmm. Ok, yeah, we have to make the correction. That's ok. Danke für den Hinweis. Vă mulțumesc oricum pentru remarcă. Trecem acum la raportul uh, lui Charles, lui Gilles Chichester, vom avea un amendament din partea doamnei Hall, oral, dar în momentul când va fi ocazia, vă spune acest lucru. Compromisul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4, în favoare, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum să vedem amendamentul 11, doamne Hall, și cu amendamentul oral, nu, nu încă, pardon. 11. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. 19. Vot electronic. Please. Okay? All okay. groups? Groups okay? Vote is closed. Ok, la grupuri, votul s-a închis, se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 vot pe părți, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24. Acum avem amendamentul oral al doamnei Hall. Doamnă Hall, vă rog. Mulțumesc. Amendamentul oral constă în uh, ștergerea cuvântului exceptional, astfel încât amendamentul sună așa, subliniază avantajele de mediu ale producerii de combustibil din biodeșeuri, deșeuri biologice, în loc de, cum se spune acum, uh, subliniază uh, avantajele de mediu excepționale. Ah, Charles. Charles, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că asta apare în prima parte, există în continuare vot separat pentru partea a doua a amendamentului. În al doilea rând, în formula propusă de doamna Hall, votez pentru această primă parte a amendamentului și îmi schimb, deci, uh, votul. Mulțumesc. Also, das heißt, wir kommen... Aceasta înseamnă că ajungem la un vot pe două părți și amendamentul oral se referă la prima parte, din câte am înțeles acum. Votăm deci prima parte cu amendamentul oral al doamnei Hall. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 25. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30, vot pe părți. Also 30, split vote, aber Vot pe părți, dar nu votăm decât prima parte. Prima parte, cine pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 31. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final. Trecem deci la votul final, s-a deschis votul. Toate voturile, toate grupurile sunt ok. Bun, s-a închis 48 pentru. Unanimitate. Se adoptă. Felicitări lui Charles. Și numai bine din partea tuturor. Și cam atât. Aceasta a fost dimineața noastră. Am votat foarte mult, a fost într-adevăr foarte eficient. Eu cred că e bine cum am procedat. Ne întâlnim în această după-amiază. Și, dragi colegi, vreau să vă amintesc că în această după-amiază avem oaspeți de vază aș vrea să vă spun că aș fi foarte recunoscător. Vă rog, nu plecați, ascultați-mă, spune președintele. M-aș bucura ca unii dintre dumneavoastră, măcar mai degrabă mai mulți, să vină în această după-amiază la reuniune, pentru că avem oaspeți foarte importanți. Vă rog, dacă se poate, să veniți. Mulțumesc!